Ladies and gentlemen, let's start to point number five. Doamnelor și domnilor, haideți să începem cu punctul 5. Văd că toți prietenii spanioli au plecat, ne-au părăsit, poate aici are ceva de a face cu meciul de fotbal. Georgia is always on my mind. So, uh, we come now to the report about uh, the visa question. Bun, avem raportul referitor la chestiunea vizelor cu Georgia și raportor este domnul Mamikens. Principalul raport este, principalul raportor este doamna Maria Gabriel și am înțeles că Libe se va ocupa de asemenea de acest raport și se va putea vota în septembrie ceea ce înseamnă că și noi trebuie să fim destul de rapizi. Și de aceea pe 21 iunie la prânz este data limită pentru amendamente, iar votul are loc pe 12 iulie. Dacă sunteți de acord, sunteți de acord? Da? Bun. Pe 7 iulie, iată, la Strasbourg, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dacă vrem să influențăm discuțiile din Libe, da? Domnule Mamechi, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Propunerea Comisiei Europene urmărește modificarea regulamentului 539 din 2001 care oferă acces liber cetățenilor georgieni cu pașapoarte biometrice care vor să se deploseze în UE. Eh, facilitarea vizelor și acordul dintre UE și Georgia a intrat în vigoare în 2011, iar implementarea totală aceste, a, acestor acorduri a fost una dintre condițiile pentru continuarea dialogului pentru liberalizarea vizelor. Pe durata acestui proces, Comisia a elaborat patru rapoarte de progres privind implementarea planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor. În ultima parte, adoptată în decembrie 2015, Comisia a conchis că s-au înregistrat progresele necesare și că toate reperele stabilite în planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor au fost atinse liberalizarea vizelor va fi în beneficiul cetățenilor uh, georgieni direct uh, și aici ne referim la studenți, oameni de știință, oameni de afaceri. De asemenea, va crește atractivitatea pentru populația în regiune, Abhaziei și Sud-Osetiei, contribuind astfel la rezolvarea conflictelor din regiune. Este foarte important ca regulamentul modificat să intre în vigoare cât mai repede. Nu înțelegem um, întârzierile constatate la nivelul Consiliului, nu avem suficiente informații, putem, uh, am auzi niște zvonuri prin mass media și neoficial principalul motiv ține de problemele cu alte țări, cum ar fi Ucraina, Turcia și alte țări importante. Însă de ce ar trebui ca cererea pentru Georgia să fie legată de probleme din alte țări? Nu știm. După ce Georgia și-a luat angajamente așa de ferme, ar fi um, non, neechitabil să schimbăm uh, regulile. Întârzierile nu pot decât să facă rău imaginii Uniunii Europene și de aceea este important pentru Parlamentul European să spună foarte clar că Georgia a făcut o treabă foarte bună și să ia măsurile necesare pentru a stabili uh, liberalizarea vizelor pentru Georgia. Sugerez ca AFET să ceară Comisiei pentru Libertăți Civile, ca comisie responsabilă pe fond, să propună până Parlamentului să-și adopte poziția în prima lectură. Mulțumesc! Vrea cineva să intervină? Domnul Stetina. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră pentru acordul de asociere cu Georgia. Aș dori să felicit Georgia pentru eforturile făcute în ceea ce privește planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor. Acordul de asociere obligă Georgia să respecte o serie de înalte standarde în domeniul justiției, democrației și statului de drept. Când am aprobat acordul de asociere, vorbeam despre faptul că poziția politică este un element cheie pentru un sistem politic echilibrat. Am spus că orice act de agresiune împotriva membrilor oricărui partid politic trebuie să fie investigate cu atenție și fără întârziere. Și am mai spus că nu e de acceptat ca mai mulți membri ai opoziției să fie în continuare în închisoare. Am menționat și pericolul exercitării de presiune politică asupra libertății de exprimare și uh, pericolul instrumentalizării justiției. Pe scurt, în ceea ce privește progresele înregistrate de Georgia, trebuie să recunoaștem că avem și preocupări uh, în sectoarele pe care tocmai le-am menționat. Scena politică este din ce în ce mai polarizată Acum, având în vedere că se apropie alegerile, există atacuri asupra opoziției, anchetele care se fac uh, sunt uh, improvizate, există acest cable case, așa numitul cable case, unde funcționari, înalți funcționari din Ministerul de Apărare au fost acuzați și condamnați pe baza unor probe îndoielnice. N-am văzut vreo dovadă a vinovăției lor. Există o asociație georgiană a tinerilor avocați care declară că, după părerea lor, acuzații sunt de fapt nevinovați. Mâine, de asemenea, așteptăm hotărârea pronunțată de Curtea pentru Drepturile Omului în ceea ce privește cazul domnului Van Merabeșului. Și de aceea cred că semnalele pozitive pe care uh, le transmitem pentru îndeplinirea criteriilor tehnice nu trebuie să fie privite ca un cec în alb pentru toate obiectivele care trebuie atinse și de aceea aș dori să mă uh, adresez domnului Mamechin și să-l întreb dacă este posibil, dacă poate ca în declarația sa explicatorie să reflecte toate aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, fără microfon. Thank you, Chair. <clears throat> Naturally. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu aceleași preocupări ca domnul Setina. Cunoaștem situația din Georgia Știm cum stau lucrurile, în special în ceea ce privește opoziția, dar e momentul să ne axăm și pe aspecte politice. Mă tem că dacă dăm dovadă de ezitare sau dacă întârziem procesul de acordare a vizelor, mesajul ar putea fi unul foarte contraproductiv și de aceea trebuie să evaluăm situația cu claritate. Cred că toate partidele politice sau principalele partide politice care sunt pro-vest au aceeași părere în ceea ce privește situația. Este extrem de important să transmitem un mesaj clar către autoritățile din Georgia prin care să le spunem că drepturile opoziției trebuie să fie respectate și mai ales în ceea ce privește prizonierii politici, pentru că este clar că așa ceva nu trebuie să se întâmple. Ne așteptăm o, la o hotărâre pozitivă a Curții Drepturilor Omului față de liderii politici și ne așteptăm și la îmbunătățirea situației. Și totuși, având în vedere avântul politic pe care îl cunoaște acum Georgia, cred că este important ca lucrurile să fie uh, finalizate și decizia Consiliului sperăm să fie una pozitivă. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Astrevicius. Există un acord între Uniunea Europeană și Georgia care trebuie să fie implementat. Acord care se referă nu doar la uh, partea comercială, schimburi comerciale aprofundate. Este vorba de libera circulație a persoanelor. Și dacă vrem să respectăm acest acord, cred că trebuie să transmitem o scrisoare finală care să includă toate etapele implementării și odată ce Georgia a oferit toate rezultatele pe care le așteptăm și anume implementarea tuturor dispozițiilor pentru eliminarea vizelor, cred că trebuie să fim onești și să luăm o hotărâre. Există țări care consideră că sunt motive de întârziere, dar cred că trebuie să respectăm acest acord pentru a da dovadă că suntem parteneri onești. Sunt multe lucruri bune care s-au întâmplat de ambele părți, într-adevăr. Colega mea, Ștetena, are în totalitate dreptate. Trebuie să monitorizăm situația, trebuie să fim absolut clar pe toate punctele, în special în ceea ce privește procesul democratic și monitorizarea, însă eliminarea vizelor este o mare decizie, o decizie foarte importantă așteptată de georgieni și uh, comisia noastră cred că trebuie să transmită un mesaj pozitiv și o soluție la momentul oportun. E o decizie pe care eu o sprijin. Mulțumesc! Doamna Calniete. Mulțumesc, domnule președinte. Georgienii merită liberalizarea vizelor și sprijin în totalitate acest proces, dar merită și un stat care să îndeplinească standardele democratice europene, ceea ce înseamnă uh, că nu trebuie să existe justiție selectivă, că nu trebuie să existe prizonieri politici, trebuie să existe o libertate a mass și sistemul judiciar trebuie să fie independent și sigur trebuie să existe alegeri libere și o, o, echitabile, corecte în special Rustavetoi uh, și mass media în general trebuie să nu uh, fie supuși persecuției. Există justiție selectivă împotriva opoziției, mulți membri rămân în închisoare și este de neacceptat, însă Uniunea Europeană nu trebuie să-și amâne hotărârea de a permite regimul de liberalizare a vizelor pentru Georgia. Trebuie însă să introducă un sistem de frânare de urgență care să permită frânarea dacă guvernul georgian nu îndeplinește standardele democratice europene. Mulțumesc foarte mult. Doresc să fac și o observație, un fel de întrebare adresată Comisiei. Poate că dacă are reprezentanți în sală, pot să primesc un răspuns. Este vorba despre acele urgențe um, și o uh, decizie care trebuie luată vis-a-vis -vis de emergency break. În ce stadiu ne aflăm? pentru că uh, până trecem la exonerarea propriu-zisă uh, de obligativitatea vizelor, poate uh, recurgem la această formulă de urgență. În unele țări, în Germania, Franța, Italia, de pildă, din motive de securitate, avem rezerve. Astăzi mi s-a adresat un jurnalist întrebându-mă dacă este adevărat că că reprezentanți ai unor bande din uh, Georgia, nu a unor bănci din Georgia, ci a unor bande din Georgia, uh, uh, acționează. Există și un poet german care a vorbit uh, de faptul că gangs și banks ar însemna câteodată același lucru. Bun, se pare că au fost uh, infractori care s-au aflat în închisori și care au fost puși în libertate. Nu știu, este un basm sau este ceva adevărat? Pentru că atunci discuțiile privind securitatea internă ar putea să uh, se amplifice. M-ar interesa care este aprecierea Comisiei vis-a-vis -vis de această situație ca să nu ne poată reproșa nimeni că punem în pericol uh, securitatea propriei populații. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Chair. <coughs> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întâi de toate aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru și Comisiei AFET pentru sprijinul oferit propunerii. De asemenea, așteptăm o reușită de succes a dosarului în Comisia Libe, în chestiunea care a fost menționată de dumneavoastră, domnule președinte, privind legătura cu mecanismul de suspendare. Comisia a făcut o propunere de revizuire a acestui mecanism pe data de 4 mai și ne bucurăm să constatăm că acest lucru va fi discutat și în Parlament urgent. Consiliul are o, a avut o abordare generală pe 20 mai și acum Comisia Libe trebuie să-și spună cuvântul. Domnul Diaz de Mera este raportor și înțelegem că va prezenta un prim proiect de raport mâine. Deci toate preocupările legate de toate aceste aspecte cred că își vor găsi răspunsul cât de repede. În ceea ce privește criminalitatea organizată, nu cunosc uh, situația specifică menționată de domnul președinte. Ce pot să spun, ce putem spune, este că aceste lucruri sunt discutate și în Consiliu, însă jaloanele pentru criminalitatea organizată au fost atinse de Georgia, iar în ceea ce privește situații concrete, nu pot să mă pronunț. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Wann ist es denn beabsichtigt? Mulțumesc foarte mult. Și când intenționat să se ia o decizie privind aceste emergency breaks în Parlament și în Consiliu. Aveți vreo idee legată de calendar? Sorry, in, in... ceea ce privește mecanismul break, Um, în ceea ce privește acest mecanism pe care l-ați numit dumneavoastră mecanism de frânare de urgență, a fost adoptat de Consiliu pe 20 mai și în Parlament, în Comisia Libe, se ocupă de el domnul Diaz de Mera și înțeleg că își va prezenta mâine proiectul de raport în Libe. Oh, on Wednesday, sorry, on Wednesday în Libe. Nu, miercuri, în Comisia Libe. După care am înțeles că înainte de vacanța de vară trebuie să aibă loc și un vot pe 12 sau 13 iulie. Also wenn es gelingt, dass dacă se va reuși uh, să se decidă în Comisia Libe înainte de vacanță, atunci va ajunge în plenară în septembrie. Deci, s-ar putea ca uh, după aceea să ajungem în luna octombrie. Oricum va trebui să ne respectăm foaia noastră de parcurs, să vedem cum progresăm. Altcineva care dorește să mai intervină? Doamna Votiga. Thank you, Chair. I just wanted to... Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să spun că în timpul recentei vizite a delegației noastre în Georgia, am avut un briefing cu ministrul de interne și ne-a informat în amănunt în legătură cu eforturile întreprinse de către acest minister și de către autoritățile georgiene pentru a coopera cu statele membre ale Uniunii Europene, cu instituțiile europene, în ce privește eradicarea uh, crimei organizate sub orice formă de manifestare și acordarea de sprijin în acest sens. Și am analizat și statisticile din statele membre din Uniunea Europeană din acest punct de vedere și există situații foarte diferite în interiorul Uniunii Europene din punct de vedere al securității cetățeanului din multe motive. Există și cetățeni georgieni care uh, au comis uh, infracțiuni, dar numărul lor nu este nici de cum uh, cel mai uh, mare în Uniunea Europeană. Deci s-ar putea ca rezultatul în Consiliu să fie unul pozitiv. Mulțumesc. Mulțumesc. Vom uh, continua să avem discuții pe această temă pentru că Până la urmă, obiectivul nostru este să ajungem la o exonerare de obligativitatea vizelor cât mai repede cu putință, dar să nu dăm motive nici propriilor cetățeni să um, se teamă pentru siguranța lor. Pentru că ar trebui ca să fim precauți, lucrurile uh, trebuie să meargă bine astfel încât să avem credibilitate și în uh, fața cetățenilor noștri. Domnul Mamichis, raportorul. Mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toate intervențiile dumneavoastră. În calitate de raportor voi ține seama de ele. Iar din punctul meu de vedere nu pot decât să spun și să repet cuvintele pe care domnul Brock le-a rostit cu o săptămână în urmă în timpul plenarei de la Strasburg. Exonerarea ă, de obligativitatea vizelor este un dar pentru cetățenii din Georgia. Ei au nevoie de acest gest și toate țările care au cunoscut o ocupație străină au nevoie de această apreciere. Evoluțiile, ilegalitățile care s-au produs în această țară, sigur, se află în atenția noastră, dar până la urmă să ne gândim că problema vizelor este importantă pentru cetățeni. Haben deswegen fünf Minuten Pause. Mulțumesc. Putem uh, să ne permitem acum o pauză de 5 minute pentru că subiectul următor este prevăzut uh, la orele 16.45. Uh, Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă spun bun venit la discutarea următorului punct de pe ordinea de zi. Vă cerem scuze că nu sunt mulți colegi prezenți în sală, dar există o întâlnire uh, ACP la Namaibia și există mulți colegi deosebit de interesați de acea reuniune. Da, există și o transmisie în direct, pe internet și Vă mulțumesc, domnule Crenbul, pentru că ați venit în mijlocul nostru să ne vorbiți despre uh, starea de fapt, perspectivele activității dumneavoastră, utilizarea mijloacelor financiare. Dorim să fim informați ritmic, am desfășurat o activitate foarte importantă și poate uh, ne uh, spuneți și care este părerea dumneavoastră despre situația din Gaza, pentru că există aici o situație dificilă încordată între Israel și Palestina. Și uh, salut și pe uh, fostul nostru coleg Parvovarin, în căruia aș dori să-i dau cuvântul. Nu aș prefera, spune domnul Varinen, să vorbesc la sfârșit. În cazul acesta, domnul Crenbül. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să dau curs invitației Parlamentului și Comisiei dumneavoastră pentru a vă prezenta uh, evoluția uh, evenimentelor în regiunea în care eu îmi desfășor activitatea, Orientul Mijlociu, care este o regiune foarte instabilă. Această prezentare are loc într-un moment în care sunt uh, mișcări uh, de protest în Orientul Mijlociu. Europa s-a uh, confruntat și cu multe efecte, consecințe ale evenimentelor din Orientul Mijlociu. Există mari provocări, un număr mare de refugiați care ajung pe teritoriul european și, în plus, UNRWA uh, uh, uh, analizează situația refugiaților palestinieni într-un context mai larg al refugiaților din Orientul Mijlociu, iar agenția UNRWA, pe care o reprezint eu, acordă atenție și uh, mulțumește Uniunii Europene și statele, statelor membre pentru susținerea financiară deosebit de generoasă pentru ca noi să ne putem desfășura activitatea. Se împlinesc 45 de ani de când Uniunea Europeană a oferit uh, o susținere structurată acestei agenții Eh, de fapt, eh, noi activăm deja de 65 de ani, dar este un eh, tribut important pentru ca agenția noastră să poată să desfășoare o activitate predictibilă. Mulțumesc tuturor instituțiilor europene, mulțumesc Parlamentului European, membrilor Parlamentului European pentru interesul continuu pe care îl acordă problemei refugiaților palestinieni aflat în uh, centrul activității UNRWA și uh, rolului pe care îl jucăm noi în Orientul Mijlociu. Dumneavoastră uh, reprezentați uh, până la urmă Uniunile, uh, instituțiile europene și statele membre, principalul contributor financiar la activitatea agenției noastre. Aș dori să mă refer la o serie de uh, aspecte legate de contextul în care noi ne desfășurăm activitatea. Suntem o agenție care uh, Uh, a fost înființată acum 66 de ani. Lucrăm în Fâșia Gaza, în uh, Siria, în Liban, în întreaga regiune menționată și uh, Vreau să vă ofer o analiză a situației cu care se confruntă uh, refugiații palestinieni în, acest, uh, în această regiune, dar mă voi referi și la rolul pe care agenția noastră îl joacă, provocările cărora trebuie să le facem față și uh, la uh, uh, rolul Uniunii Europene în săptămânile, lunile și anii următori. Bun, situația refugiaților palestinieni în Orientul Mijlociu este uh, uh, într-o uh, stare de uh, criză existențială. Există tensiuni, uh, chiar dacă ele au scăzut în ultimii ani. Există o situație dezastruoasă în Siria, în Irak, în Yemen, tensiunile din Libia, care se află în atenția noastră, dar 5,2 uh, uh, milioane de uh, palestinieni trăiesc în această zonă și sunt supuși unor riscuri pe care și statele ar trebui să le conștientizeze. Iar în ce privește fâșia uh, Gaza uh, și Ierusalimul de Est, uh, există situații de violență, ceea ce este un semnal pentru situația uh, disperată a celor care se află în teritoriile ocupate. Și până la urmă, anul viitor uh, se vor împlini 50 de ani de când uh, există această ocupație israeliană. Și uh, dacă m-aș fi născut în Hebron, Jenin, în Gaza, uh, deci aș fi trăit o viață întreagă în condiții de ocupație. Impactul uh, asupra vieții cotidiene a cetățenilor este uriaș, sunt uh, demolate, distruse așezări palestiniene, există riscul de de strămutare, um, există dificultăți de a uh, găsi uh, de a găsi un rost, de a putea să uh, găsești un loc de muncă în această regiune. Și, în primul rând, tinerii care s-au născut după acordul de pace de la Oslo au avut de suferit. Dacă ei um, până la urmă vor reuși să creadă într-un proces de pace moderat, atunci poate că se va uh, putea spera într-o finalizare uh, fericită a demersurilor și negocierilor de pace. În ce privește fâșia Gaza, suntem confruntați cu presiuni uh, asupra populației, ceea ce uh, ne îngrijorează în legătură cu viitorul acestei regiuni. Din punctul de vedere al unei agenții care este foarte activă în Gaza, 70% uh, din cei care trăiesc în Gaza sunt refugiați uh, palestinieni. Ca atare, noi uh, trebuie să le furnizăm servicii în ce privește educația, asistența medicală. Bun. Trebuie să ne întrebăm până la urmă ce am reușit în privința reconstrucției. Au existat progrese în fâșia Gaza, dar uh, nu 100%, pentru că încă mai există multe locuințe distruse. Dar ceea ce mă îngrijorează mai mult decât uh, distrugerea fizică a unor clădiri, dacă facem uh, o comparație între cum arăta fâșia Gaza înainte de războiul din 2014 și cum arată acum, dacă comparăm nivelul distrugerilor cu nivelul reconstrucției, sigur poți uh, spune că s-a progresat, dar nu poți să uh, compar lucrurile din punct de vedere al suferinței uh, fizice și psihice ale oamenilor. În continuare există multe sinucideri în această comunitate, pentru că, de fapt, această comunitate uh, s-a uh, risipit, s-a distrus, copiii nu au o perspectivă pentru viitor. Există, sigur, 90% um, din uh, populația din fâșia Gaza care niciodată nu a reușit să părăsească această regiune. Aproximativ 10.000 de uh, oameni au putut să părăsească regiunea. Dar uh, este posibil posibil uh, să părăsești această regiune, dacă ai face un calcul statistic, doar la 100 um, sau 200 de ani odată, doar aceasta este șansa de um, a pleca de acolo. Există tineri care uh, au beneficiat de o calificare profesională, dar care nu au găsit un loc de muncă. Există 65% de șomeri în rândul tinerilor din Fâșia Gaza. Este una din uh, ratele șomajului cele mai ridicate din lume. Cum pot acești parametri să poată fi uh, comparați cu condițiile de securitate și de stabilitate în regiune pe care noi le dorim, atâta timp cât 65% din tinerii calificați profesional nu găsesc un loc de muncă și nici nu au șanse să părăsească această regiune. Acestea sunt elemente la care merită să medităm când vorbim despre fâșia Gaza și unul din cele mai mari uh, riscuri când analizăm lucrurile din perspectivă umanitară, dar și din perspectivă mediatică, este să uh, facem trimitere la datele statistice, cum am făcut eu până acum, dar există și reversul medaliei. Cu câteva săptămâni în urmă, o profesoară din Fâșia Gaza a organizat un concurs eh, despre Martin Luther King și a fost foarte decepționată și mi-a spus pentru că acest concurs a fost un eșec în școala în care a fost organizat. Pentru că nici unul dintre copii eh, nu eh, a putut să vorbească despre un vis pe care doresc să și realizeze. Bun. Asta doar despre teritoriile palestiniene ocupate. Dacă ne uităm spre Siria și cu o lună în urmă am vizitat Siria, te lovește situații care îți frâng inima. Este un adevărat dezastru. Și există și o tragedie palestiniană, pentru că au fost 560 de mii de uh, refugiați palestinieni în Siria. Acum au rămas vreo 430 de mii, vreo 20 de mii au uh, părăsit această țară, majoritatea s-au îndreptat spre Liban și Iordania. Unii au ajuns chiar în Turcia și Egipt, oricum uh, au uh, ajuns înspre sau în Europa de vara trecută începând dar condițiile lor de viață au fost distruse pentru că uh, au trăit în tabere de-a lungul acestei linii uh, urmată de refugiați, au uh, fost expuși unor atacuri uh, la sol sau aeriene. Au fost uh, regiuni care, și tabere care au fost foarte afectate în ultimele luni și în ultimii ani ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă. În Siria, refugiații palestinieni uh, de-a lungul uh, anilor au fost bine primiți. Ei și-au uh, trimis copii în școlile noastre pentru că aveau încredere în activitatea educațională pe care au desfă- am desfășurat-o, dar în rest nu se adresau agenției. Acum 95% de refugiații palestinieni din Siria depind din toate punctele de vedere de asistența acordată de agenția noastră. Vă imaginați ce înseamnă asta pentru tânăra generație? ceea ce s-a întâmplat în 1948 uh, le era cunoscut doar din poveștile părinților și bunicilor, dar nu din experiență directă. Acum înțeleg, uh, datorită propriei experiențe, uh, despre ce vorbeau părinții și uh, bunicii pentru că și ei trăiesc riscul de a-și pierde prietenii, vecinii, membrii ai familiei. Deci acesta este contextul mai larg al situației refugiaților palestinieni din Orientul Mijlociu, pentru că 5,9 milioane de oameni încerc să, încearcă să trăiască în condițiile eh, Orientului Mijlociu de astăzi, o zonă care este expusă conflictelor și dacă nu ținem seama de nevoile lor, de nevoia de a trăi o viață demnă, uh, lucrurile scapă de sub control. Și să știți că nu există uh, pentru ei uh, un orizont politic, o speranță politică. Datoria agenției noastre nu este să-și asume și un asemenea uh, rol de uh, creare a unui orizont politic de a acorda oamenilor uh, șansa de a progresa, de a se finaliza conflictul, de a se încheia conflictul între palestinieni și israelieni aceștia ar fi pași foarte importanți dacă tinerii palestinieni nu uh, pot constata că se uh, revine la un proces care să reducă tensiunile, această instabilitate pentru ei va avea un efect dezastros. Absența unui orizont politic este cel mai important factor de risc în clipa de față. Aș dori să mă refer și la câteva din aspectele agenției noastre, provocările cărora trebuie să le facem față și accentele din activitatea noastră. Spuneam că agenția a fost înființată cu 65 de ani în urmă și ne-am concentrat pe câteva domenii de activitate. Când am venit eu la această agenție cu 2 ani în urmă, una din marile descoperiri pentru mine a fost legată de domeniul educației, investițiile pe care le face agenția noastră. Uh, dumneavoastră, ca partenere acestei agenții în educarea tinerilor palestinieni, este unul dintre cele mai importante procese de dezvoltare umană în Orientul Mijlociu mulți dintre partenerii noștri și donatorii noștri eh, ar trebui să eh, realizeze eh, acest lucru Ehm, pentru că există 5.000 de ehm, tineri palestinieni, fete și băieți, care sunt cuprinși în procesul de educație. Există un număr mare de școli care funcționează. Știu că ehm, după New York și Los Angeles uh, um, este uh, cel mai amplu uh, sistem educațional pe care l-am dezvoltat într-o regiune care este una de conflict și în situații, într-o situație de ocupație. Acum spuneam că este vorba de 5 milioane de refugiați palestinieni. Sunt cifre care sunt cunoscute, dar trebuie să vă gândiți că această comunitate reprezintă 40% din numărul refugiaților pe termen lung pe glob. Deci, agenția noastră joacă un rol fundamental în Uh, evoluțiile uh, umanitare internaționale, furnizând uh, susținerea acestei comunicații. 500 de mii de tineri și studenți și milioane de oameni care beneficiază de asistență medicală în acest context. Este o contribuție la stabilitatea regională și la uh, Uh, asigurarea demnității umane a palestinienilor din această regiune. Cred că se subestimează uh, consecințele dacă uh, agenția noastră nu ar putea să își continue activitatea. Pentru că anul trecut am avut o criză financiară. Lipseau 100 de milioane de dolari americani și a trebuit să amânăm începerea anului școlar în uh, mare parte din școlile noastre. Eu am trei uh, tineri în familie, trei băieți, dacă le-aș spune că începutul școlii se amână cu câteva luni, <laughs> ar zice ce veste grozavă. Dar acolo educația este un pilon pentru identitatea etnică, pentru demnitatea umană și um, aceste uh, situații financiare au creat șocuri um, în uh, cadrul comunității și în cadrul regiunii și uh, ministrul de externe din Iordania până la urmă uh, ni s-a alăturat pentru a încerca să găsim Uh, această sursă suplimentare de finanțare cu 100 de milioane de dolari și au existat țări din regiune, inclusiv Israelul, care până la urmă um, au fost alături de noi în ce privește uh, încercarea de a rezolva acest impas, pentru că a avea 500 de mii de fete și băieți uh, de vârstă școlară care nu puteau să fie cuprinși în uh, procesul educațional, a fost o situație de criză. Deci noi când vorbim despre un ra, susținerea uh, europeană. Vorbim despre o investiție în demnitatea umană și este un factor de care trebuie să ținem seama. Alți parametri care merită să fie menționați dacă ne gândim la susținerea și sprijinul dumneavoastră pentru agenția noastră. Suntem o agenție care, uh, printr-un sistem umanitar, uh, acordă sprijin direct. Există multe agenții care lucrează prin parteneri de implementare, deci dumneavoastră furnizați asistență financiară unei asistenți, dar uh, după aceea agenția poate să recurgă la parteneri care mediază acest sprijin. Dar UNRWA nu acționează astfel la noi, intră banii și direct de la noi uh, sunt investiți. Deci, același punct de intrare și punct de plecare. 98% din membrii echipei noastre sunt palestinieni și ei sunt uh, răspândiți uh, peste tot în regiune. Deci noi dispunem de capacitatea necesară pentru a desfășura toate aceste activități la modul direct. Noi nu implementăm programe prin intermediul unor parteneri. Noi dispunem de uh, profesori în școală, dispunem de medici și asistenți medicali, prin care uh, ne punem la dispoziția palestinienilor. Suntem uh, o, un actor care desfășoară o activitate umanitară și de dezvoltare. Aceste domenii eh, sunt legate între ele cei care au creat s-au gândit la eh, combinarea naturală a acestor două dimensiuni, iar în fâșia Gaza, în timpul războiului, am adăpostit 300 de mii de persoane strămutate. Aceste adăpostiri posturi au fost până la urmă conduse de profesorii noștri. Ei au devenit manageri ai acestor tabere de refugiați, după trei săptămâni sau după trei luni au redevenit uh, profesori și învățători. De asemenea, credem că le oferim oamenilor posibilitatea să rămână în această regiune. Pentru că una din marile provocări cu care s-a confruntat uh, Europa prin sosirea unui număr mare de refugiați sirieni fost că uh, nu au putut fi furnizate servicii uh, realiste în, în regiunea din care proveneau acești oameni. Sigur că noi nu putem să le oferim garanția uh, de a rămâne în Orientul Mijlociu, dar le oferim șansa, le oferim posibilitatea sau uh, opțiunea respectivă. Deci, noi acordăm asistență uh, acestor oameni în Uh, Orientul Mijlociu, ceea ce pe contribuabil îl costă mult mai puțin decât dacă uh, s-ar deplasa refugiații spre Europa. Sigur că, de asemenea, ne străduim ca uh, banii să fie cât mai bine valorificați și în felul acesta să administrăm banii donatorilor europeni. Vă spuneam că avem 500 de mii de uh, elevi și studenți. Dar costurile pe tânăr reprezintă 10% din ceea ce ar costa în statele membre ale OECD. Deci, doar 10% costă uh, pregătirea școlară a unui copil în această regiune în comparație cu costurile educației într-o stat membru al OECD. Deci, uh, noi uh, în clipa de față dispunem de studii din acest punct de vedere, iar Banca Mondială încă nu este finanțator pentru una, dar a efectuat aceste școli. Deci, școlile uh, uh, funcționează foarte convingător în regiunea noastră comparativ cu uh, sistemul educațional din uh, alte regiuni. De asemenea, costurile pentru un pacient uh, care beneficiază de asistență medicală în clinicile noastre este 1% din ceea ce ar costa în statele cu venituri mai mari. Dar datorită crizei financiare majore de anul trecut, noi am luat o serie întreagă de măsuri interne pentru a uh, reduce um, și uh, pe viitor costurile um, pentru activitățile uh, furnizate de UMRA. Am luat măsuri pentru a reduce deficitul proiectat pentru acest an de la 134 de milioane la 34 de milioane. Asta înseamnă un efort uriaș pentru a ajunge la o asemenea reducere, pentru că între 2015-2016 bugetul nostru nu a crescut deloc, este o creștere de 0% și suntem uh, singura agenție care acționează în Orientul Mijlociu care nu a cerut în niciun fel o majorare a uh, bugetului, a finanțării de care dispune. Și am întreprins la începutul acestui an, în primele șase luni ale noii strategii uh, pe termen mediu, pentru a implementa reforme fundamentale în multe domenii. Apelul meu către toți partenerii și statele donatoare este că noi în uh, momentul în care trecem la o nouă etapă a parteneriatului nostru, să găsim uh, posibilități uh, ca agenția noastră să beneficieze de o susținere mai substanțială. Comunitatea donatorilor poate să acționeze în comun pentru ca în anii următori să nu se mai repete uh, situația pe care am cunoscut-o anul trecut de impas financiar. Și sperăm ca instituțiile europene, partenerii să susțină eligibilitatea noastră pentru o finanțare prin Banca Mondială, ceea ce ar duce la o uh, mai mare stabilitate a situației noastre financiare viitoare. Avem și alți donatori din Canada sau din alte țări care ar uh, putea să ni se alăture și sperăm ca acest lucru să se întâmple. În încheiere aș mai menționa câteva gânduri. Spuneam că nu există un orizont politic în această regiune. Eu ar trebui, de fapt, să uh, promovez uh, aspectele uh, umanitare și de dezvoltare. Dar am vizitat Libanul, uh, Gaza um, um, și am constatat că nu există nimic mai important pentru comunitatea europeană și mondială decât să se reangajeze uh, în această regiune. M-am întâlnit cu miniștri, cu reprezentanții diverselor departamente din Europa, dar și din alte regiuni. Toată lumea își dorește, de fapt, progrese în acest domeniu. Dacă uh, rămânem cantonați într-o abordare sceptică vis-a-vis -vis de Orientul Mijlociu, consecințele Uh, ar fi uh, tragice. Și inițiativa franceză, chiar dacă uh, are poate încă anumite lipsuri, trebuie să fie întreprinși pași suplimentari, creează uh, o uh, licăr de speranță, o bază de speranță și încredere pentru a găsi o soluție uh, în a progresa. Pentru că există o serie întreagă de scenarii uh, care caracterizează Orientul Mijlociu, care ar trebui să fie depășite. Iar în ce privește sprijinul pentru agenția noastră, suntem foarte recunoscători pentru uh, sprijinul primit din partea Uniunii Europene. Noi în ultimii ani am pierdut mulți membri ai echipei. Am fost 11 uh, în timpul conflictului din Gaza. Uh, aceea noi uh, ne-am am pierdut 16 colegi inițial în Siria, acum sunt 28 de persoane care uh, uh, au activat în Siria și și-au pierdut viața acolo. Este o activitate uh, riscantă, dar care necesită uh, un angajament uh, uriaș iar prin susținerea uh, Uniunii Europene putem să ne continuăm această activitate. Când cu patru săptămâni în urmă am vizitat Damascul, am asistat la o scenă extraordinară. Mulți dintre dumneavoastră poate au imagini uh, legate de o regiune periferică din Damas numită Iarmuc, care era o regiune eh, robustă din punct de vedere eh, economic în Siria. Trăiau peste 100 de mii de palestinieni în această regiune. Astăzi este o regiune pustiită Ehm, dacă ehm, există vreo regiune ehm, care a avut mult de suferit, a fost distrusă în Siria, aceasta este Iarmuc și în continuare 5.000 de persoane trăiesc acum în Iarmuc. Când am vizitat regiunea, am uh, întâlnit însă uh, un număr mare de elevi care au venit să își susțină examenele în Iarmuc. 120 de fete și băieți palestinieni care au venit din uh, regiunile vecine și și-au dat examenele la școlile care încă funcționau în Iarmuc cum este posibil să uh, furnizezi uh, într-un asemenea mediu uh, educație este, ține de uh, un miracol. Deci, sigur că există și posibilitatea educării uh, la distanță pentru cei care nu pot să străbată distanțe mari. Noi avem uh, profesori din agenția noastră care activează în Gaza și care um, lucrează cu tineri din tot Orientul Mijlociu, um, oferindu-le educație um, de la distanță. Dar uh, faptul că 120 de fete și băieți palestinieni au venit să-și dea examenele în această regiune pustiită vorbește despre dorința lor de a duce o viață demnă. Și încă o poveste din Gaza. O tânără uh, cu o lună și jumătate uh, a fost alături de mine pe un podium, a primit un certificat pentru rezultatele școlare. Are 14 ani, locuința a fost distrusă în timpul războiului din 2014. A fost timp de șapte luni în comă, a aflat că mama și cei doi frați au murit în acel atac aerian și totuși ea dorește să învețe disperarea ei, Eh, se transformă în dorința de a progresa și în speranță pentru viitor. Tocmai de aceea trebuie să spun că trebuie să existe un orizont politic prin programe umanitare, prin programe de dezvoltare, printr-un angajament foarte serios. Mulțumesc foarte mult. Domnule Liț, aveți cuvântul. Eh, scuze, nu? Uh, nu? Domnul Leeds. Thank you very much for your... Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și informarea dumneavoastră incredibilă. În ultimii ani, situația uh, finanțării în educație s-a înrăutățit dramatic și este vorba până la urmă și de un pilon pentru securitate. Pe noi, în Parlamentul European, ne interesează și am întrebat și Comisia mm, la inițiativa grupului social-democrat de a investi mai mult în educație. Ideea este de a cheltui mai mult de 2 până la 1% din ajutorul umanitar pentru educație. Bani care curg într-un fond regional creat uh, în urma conferinței pentru Siria. Vă întreb dacă până acum ați primit uh, fonduri uh, pentru Siria sau zona limitrofă după conferința de la Londra. Apoi, în ceea ce privește summitul uh, pe domeniul umanitar, care sunt rezultatele și în domeniul educației. Pentru noi, Parlamentul European este greu de estimat situația pentru că noi nu avem voie să pătrundem în fâșia Gaza, de aceea ne bazăm pe informările dumneavoastră și încercăm să cheltuim banii cât mai judicioși pentru a da speranță oamenilor. Însă 90% încă nu au părăsit Gaza, ceea ce mi-aduce aminte oarecum de situația din fosta Republica Democrată Germană. Um, deci restricțiile sunt foarte ridicate. Am citit an, săptămâna trecută un articol despre un tânăr care critica structura Hamas din Gaza și a făcut o grevă a foamei, chiar uh, a fost chiar și întemnițată și a fost nevoit să promită că nu va povesti public, dar o face. Credeți că uh, poate apărea un grup uh, de tineri educați uh, care să nu mai perceapă niciun fel de viitor, să nu mai aibă niciun fel de perspectivă. Este un număr în creștere a tinerilor. Se discută acest lucru între profesori, între personalul dumneavoastră care se angajează la fața locului. Mulțumesc foarte mult, domnul Freund. Mulțumesc, domnule Crembiul, pentru această informare pe care ne-ați prezentat-o, care ne-a mișcat foarte mult. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră când spuneți că Europa trebuie să se angajeze mai mult în acest conflict decât a făcut-o în trecut a fost ca un fel de mantră mm, de, deja de pe acum, de acum doi ani de când am devenit europarlamentar. Sunt membru și în Delegația pentru Palestina și acum câteva luni am avut o misiune în zonă, dar așa cum a spus și domnul Lid, nu avem voie să pătrundem în fâșia Gaza. ceea ce evident uh, e o mare deficiență pentru o delegație ca a noastră. Și v-aș ruga, prin urmare, să ne dați mai multe detalii, dacă puteți, despre educație. Vorbeați despre cei 500 de mii de elevi pe care deserviți cu profesorii dumneavoastră. Două întrebări în acest sens. Cei 500 de mii sunt uh, de la toate nivelele școlare, din clasa 1 până la universitate. În al doilea rând, ca profesori, angajați uh, oameni uh, de la fața locului sau persoane care vin din întreaga lume? A doua sau a treia întrebare se referă la bugetul cu creștere zero pe care l-ați menționat, care, pe de, pe de o parte, ne arată cât de impresionante sunt realizările dumneavoastră, dar, în, pe de altă parte, arată și că probabil a trebuit să faceți reduceri de servicii și în diferite domenii uh, datorită reducerii fondurilor de care dispuneți. Și încă o întrebare care nu se referă neapărat la fâșia Gaza și Cisjordania, însă de foarte mult refugiați uh, de regulă povestesc că noi de fapt creștem o generație de copii care va fi needucată și va deveni un fel de bombă cu ceas în anii următori. Mă întreb ce fel de servicii ați putea oferi, dacă puteți, și pentru aceștia și dacă da, ce faceți deja în această privință? Pentru că aceștia sunt uh, răspândiți în regiune, probabil știți mai bine situația decât mine. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, pentru tot ceea ce faceți. domnul Crendul. Mulțumesc. Referitor la întrebările domnului Liț. De a continua să punem presiuni pentru o mai bună finanțare a educației este absolut necesar. Mi-am dat seama de acest lucru de când m-am alătărat UNRVA. Am activat înainte cu Crucea Roșie în zone de conflict timp de 20 de ani. ICC nu se concentrează în mod specific pe educație, dar uh, ca și mulți alții, eu credeam că atunci când uh, încep războaie, te gândești uh, mai degrabă la ajutoare umanitare, alimente, asistență medicală și chestiunile precum educația ar, vor fi amânate pentru zile mai bune însă este un lucru absolut contrar a sentimentului existent în respectivele comunități. Și mi-aduc aminte, în 2009, Comisia ICRC a dat în lucru un raport și am consultat mai multe zone de război din întreaga lume, inclusiv din Afganistan și uh, oamenii au fost întrebați care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă și care sunt prioritățile lor. Și m-a uimit faptul că în raportul pentru Afganistan, cetățenii afgani intervivați în acest sens au răspuns că prima lor preocupare, sigur, este securitatea și uh, cea de-a doua, educația. La momentul respectiv lucram într-o agenție care nu se concentra pe educație și m-a uimit faptul că oamenii gândesc în acești termeni. Poate că nu aveam experiență suficientă, dar mi-am dat seama că oamenii știu că oricât ar dura un conflict, la un moment dat este depășit și dacă nu s-a investit în educație, apar probleme uh, de deficit în educație. Și de aceea uh, am înțeles că este din ce în ce mai important să se continue educația în situații de urgență. Și trebuie să fiu sincer că m-a uimit și capacitatea U.N.R.V.A. de a menține uh, servicii de educație în situațiile cele mai incredibile. Acum un an eram într-o zonă care a fost distrusă de o explozie respectiv o școală care acum este în reconstrucție de, cât, de către UNRWA și nu trebuie să renunțăm. Nu putem vorbi despre educație doar în termeni teoretici, nu este suficient să distribuim doar materiale educaționale. Nu e suficient să ne întâlnim la seminarii uh, internaționale, ci educația trebuie să, să aibă loc la fața locului. Și voi reveni și la întrebările celorlalți membri în câteva momente. Eu cred că este important să punem un accent mai mare pe educație, pentru că este o investiție în capacități viitoare și într-o stabilitate viitoare. În cazul Palestinei există această ironie tragică, pentru că avem de face cu o comunitate care și-a dezvoltat capitalul uman timp de generații datorită faptului că palestinenii își se concentrează asupra educației. Nu este ceva ce a inventat uh, rubă. Dar în același timp nu au un stat și știm că um, o serie întreagă de state au fost recunoscute ca stat, dar nu au potențialul uh, și capacitatea uh, umană de a susține un stat. Palestinienii ar uh, invidia pe oricine are acest statut. M-ați întrebat dacă ne-au parvenit deja bani de la conferința de la Londra. Anumite angajamente asumate la Londra se refereau la angajamente pentru UNRWA, dar vă pot spune că până în momentul de față nu au venit contribuții suplimentare în afara celor standard. Pe partea de răspuns umanitar apar anumite contribuții suplimentare, dar pe nucleu de bază nu avem modificări. Noi avem o uh, mare experiență în a furniza servicii de educație la fața locului. Deci cu banii pe care îi primim uh, facem implementare directă. Ne-a bucurat faptul că am putut să ridicăm în discuție și situația refugiaților palestinieni la conferința de la Londra prin intermediul comisarului Han și este important pentru că refugiații palestinieni oarecum au dispărut de, din atenția publică. Deci ne-am axat pe partea problemelor uh, refugiaților, dar și pe partea de educație. Am participat în un panel extraordinar cu Irina Bucova, Brown, Gillard, Jan Egeland. Este important uh, să subliniem de educației în situații de urgență. Am avut o discuție foarte importantă cu Golden Brown, Gordon Brown, care uh, ne spune acum câțiva ani că UNRWA este cel mai important furnizor de servicii de educație din întregul sistem ONU. Și UNESCO mai face acest lucru, dar e vorba aici de educația uh, de la fața locului. Sunt perfect de acord uh, cu dumneavoastră uh, ceea ce privește comentariul făcut uh, privind interdicția de a vizita fâșia Gaza. Uh, nimic nu se compară cu experiența personală de la fața locului. Alți reprezentanți um, internaționale au putut să se deplaseze în fâșia Gaza și în Cisjordania și au avut posibilitatea să se întâlnească cu profesori de noștri și dumneavoastră, cu siguranță, ar, ați fi o experiență extraordinară pentru cei din teren. E sigur că se concentrează asupra priorităților din școli, dar și asupra nevoilor comunităților, însă știu exact uh, de ce au nevoie de, din partea noastră și um, ce trebuie să facă ei pentru ca să nu se mai întâmple o criză precum anul trecut. Deci nimic nu ar fi mai interesant decât să aveți să posibilitatea să discutați cu ei. În această vară vom avea reprezentativi de pe, reprezentanți de peste tot care se vor întâlni acolo și alte inițiative pentru tineret și ne-am bucura dacă dumneavoastră ați putea să vizitați sau invers, ei să poată să vină să vă viziteze aici la Bruxelles, ar fi o platformă extraordinară pentru ei. Știu că președintele Schulz are un interes activ în a renoi vizitele în Fâșia Gaza și cred că este un pas foarte important care ar trebui consolidat și dus mai departe. Dacă v-am înțeles bine ultima întrebare, ați întrebat dacă discuțiile, dacă au avut loc discuții între studenți și angajați despre situația din interiorul fâșiei Gaza. Evident că în fiecare zi oamenii își analizează propria situație și fără îndoială au o atitudine foarte critică vis-a-vis -vis de ceea ce ei uh, percep ca fiind consecințele ocupației și a pașilor întreprinși de statul Israel. Uneori sunt uh, critici, dar și autocritici vis-a-vis -vis de lipsa de unitate între fracțiunile palestiniene și grupurile politice palestiniene. De asemenea, au și critici la adresa comunității internaționale, uneori chiar și în ceea ce privește sistemul ONU, pentru că consideră că este oarecum o încă năruirea aspirațiilor și speranțelor lor. În orice caz, problemele profesorilor din școli sunt uh, discutate, dar avem și un curriculum pe drepturile omului care se referă și la a învăța despre situații din alte locuri din lume. Și cred că este foarte important acest lucru pentru autopercepția tinerilor. Asta vă pot spune ca feedback. Sunt uh, convins că își analizează propria situație. Domnule Freund, comentariul dumneavoastră vis-a-vis -vis de o mai mare implicare din partea Europei. Aici mă voi, voi reveni pe final. Dar în ceea ce îi privește pe cei 500 de mii de elevi, e vorba de clasele 1 la 9 și doar în două școli e vorba și de clasa 10. Deci nu putem să-i ducem mai departe și nici nu putem uh, încheia sau oferi și clasa 10 peste tot în lipsă de fonduri. Ar, și, ar fi și foarte dificil de organizat din punct de vedere tehnic. Eu cred că ar fi absolut necesar să extindem serviciile de educație ale UNRWA. Sigur, mă puteți întreba de ce nu și clasa 11 și a 12, dar v-am spus că tocmai că nu putem asigura nici clasa 10. Și programele noastre de învățământ sunt compatibile cu programele naționale de unde ne desfășurăm activitatea. Un elev din Iordania folosește un program de învățământ similar cu cel din Iordania, astfel încât să poată face transferul către contextul național atunci când este vorba de continuarea studiilor liceale sau la universitate profesorii, cei 22.000 de oameni care lucrează în cadrul UNRWA, sunt toți palestinieni cu câteva excepții, directorul programului de educație și câțiva angajați de la sediu. Dar în teren este vorba de palestinieni. Vă spuneam că 98% din staful UN sunt palestinieni și sunt o resursă valoroasă și o dovadă a capacității noastre de a putea contribui cu, prin intermediul unor colegi cu maximă experiență. Deci avem acumulați 400.000 de mii de ani de experiență. Un număr impresionant, nu? Dacă stăm să adunăm uh, toată experiența în ceea ce privește bugetul. Pentru a reduce costurile a trebuit să luăm niște măsuri mai dureroase anul trecut. Am crescut uh, numărul mediu de elevi per clasă, ceea ce sigur are un impact asupra calității educației. Am trecut de la 38 jumate la 39 jumate de copii pe clasă, ceea ce înseamnă că în anumite locuri avem 50 de copii într-o clasă, în altele mai puțin, deci este o mare provocare, dar dat fiind uh, presiunile asupra finanțării cu care ne confruntăm, nu putem face altfel. Anumite măsuri pe care le întreprindem asta, anul ăsta vor fi considerate o reducere, dar de fapt nu sunt. De pildă, am uh, trecut de la distribuție de alimente la distribuție de numerar sau carduri. Este un pas important pentru că pentru mulți statutul de refugiat în Palestina era legat de distribuția de hrană. Cel puțin asta era percepția oamenilor. Acum am făcut trecerea către ceva mai demn, astfel încât uh, oamenii să poată alege uh, alimentele pe care doresc să le cumpere din uh, piețele uh, de la fața locului, ceea ce înseamnă că banii nu mai merg pe importuri, uh, ci pe achiziția de alimente de pe piața locală, ceea ce are un impact dublu pozitiv. Însă înțeleg dacă unii refugiați spun că ce se întâmplă uh, primesc 120 de dolari, dar dacă apar schimbări economice, valoarea rămâne oarecum stabilă uh, și sunt îngrijorați. Deci uh, va trebui să urmărim cum evoluează situația. Și apoi mai trebuie să ne aducem aminte și de altceva. Dacă UNHCR își reduce bugetul într-un an, acest lucru afectează refugiații în întreaga lume. Oamenii nu vor ști dacă decizia de reducere îi afectează imediat. Dar în cazul UNRWA îi afectează imediat pentru că noi suntem barometrul acelei comunități. Așadar, de fiecare dată când apare o modificare de programare la UNRWA, um, le e frică că este vorba de o reducere și este normal pentru că au avut parte de atâtea deziluzii. V-ați referit uh, și la sirieni și generațiile needucate. It's a huge issue that you have now, possibly. E o mare problemă că acum avem cea mai mare comunitate de refugiați care trăiește foarte aproape de cea de palestinieni, cam aceeași uh, dimensiune și e vorba de oameni care nu primesc aceleași servicii ca refugienții palestinieni. Un rad nu își axează serviciile pe refugiații sirieni datorită mandatului. ICNUR se ocupă de asta și nu există nicio schimbare, dar cred, ca să fiu sincer și am spus-o la summit, că s-ar putea folosi mai bine experiența UNRWA pentru a oferi sprijin comunităților de refugiați. Sigur, am făcut și noi greșeli, dar am câștigat experiență și dacă avem mijloacele, Deocamdată nu le avem, de-abia ne acoperim propriile costuri, dar dacă am avea mijloacele și dacă ar fi interes pentru a furniza parte dintre experiența noastră pentru uh, refugiații sirieni, poate prin intermediul altor organizații, de exemplu, profesorii palestinieni s-ar implica, dar acest lucru se poate întâmpla doar dacă serviciile noastre educaționale sunt acoperite cum trebuie. Și ultimul comentariu pe care l-am în acest sens, pentru că ați vorbit despre implicarea Europei, în vizitele mele în capitalele europene în ultimele luni am constatat că există o provocare specifică, un fel de test, să spunem, de rezistență cu privire la valorile europene și sigur, vin dintr-un stat care nu este stat membru. Se întâmplă ca unii dintre cocetățenii mei să prefere să pref- pretindă că nu trăiesc pe acest continent, deși suntem chiar în centrul lui. Deci știți cu toții că atunci când merg la reuniuni, la conferințe și aud care sunt emoțiile uh, Uh, pe care le încearcă cetățenii în Europa cu privire la sosirea migranților și refugiaților, cred că acesta este momentul în care Europa, care promovează respectul legislației internaționale umanitare și a legii refugiaților, în alte părți ale lumii, e momentul să spună că universalitatea, caracterul universal al legilor începe acasă și toți trebuie să trăim și să ne ridicăm la nivelul valorilor din aceste tratate. Eu lucrez în. Uh, am colaborat cu Crucea Roșie 10 ani după 11 septembrie și uh, de multe ori oamenii au spus și în Statele Unite și în Europa că convenția de la Geneva nu mai este la zi, pentru că lumea nu cei care au negociat Convenția de la negocie, Veneva în 49 n-au anticipat fenomene ca Al-Qaeda sau alte fenomene, ceea ce probabil e și adevărat. Însă negociatorii din 49 oare chiar aveau nevoie de uh, o inspirație superioară nebuniei reprezentată de cel de-al doilea război mondial? Uh, în Declarația de Drepturilor Omului, Convenția de la Geneva, Convenția Refugiaților sunt moștenirile noastre după dezastrul celui de-al doilea război mondial. Și trebuie să ne ocupăm de ele foarte activ. Dacă nu, dacă redeschidem și punem sub semnul întrebării validitatea acestor convenții, ne trezim într-o situație de negestionat. Și în Orientul Mijlociu, de exemplu, Libanul are jumătate din populația Elveției. Ceea ce înseamnă că astăzi, în Elveția, am fi putut primi 3 milioane și mă uit la domnul Freund. Am fi primit 3 milioane de austrieci. Asta ar fi comparația cu uh, situația prin care trece Libanul. Noi, în Elveția, avem niște dezbateri pe care îndrăznesc să le spun isterice când uh, primim 300, 300 și ceva. Deci, uh, nu vreau să subestimez ce se întâmplă în Europa, dar trebuie să înțelegeți că aceste lucruri nu vor dispărea dacă nu abordăm rădăcinile instabilității care duce la această mișcare de oameni. Pentru că eu de 25 de ani de când lucrez în zone de război, n-am întâlnit un refugiat sau o persoană strămutată care își dorește această poziție. În toți acești ani nu m-am întâlnit cu nimeni care și-ar dori să rămână refugiat sau care să fie refugiat departe de casă. Este răspunderea noastră să ne asigurăm că procesele politice sunt robuste și uh, logice. Nu mă refer la gestionarea conflictelor aici. Gestionarea conflictelor ne-a adus în această situație. Conflictele pot fi gestionate 50 de ani la rând. Dar asta nu înseamnă că le-ai găsit o soluție, că ai găsit stabilitate și demnitate. Ai nevoie de soluționarea conflictelor, finalizarea lor, nu să le gestionezi. UNRWA, asistența umanitară, poate continua încă 60 de ani, dar eu nu așa văd demnitatea pentru palestinieni sau securitatea pentru cei din regiune. Mulțumesc! Thank you. Mr. Mulțumesc, domnul Varin. Ultimul cuvânt. Domnule președinte, Elmar este o persoană foarte politicoasă, este că îmi dă cuvântul pentru o patru ore și în sfârșit pot să și vorbesc. Vreau să prezint mulțumiri Comisiei, din partea Comisiei pentru Dezvoltare o să urmez exemplul lui Elmar, care a deschis sesiunea în germană și o să o închei și eu, dar în finlandeză. Deci, pentru asta e nevoie de căști. Number two, I believe, is English. Herra puheenjohtaja, meillä on ollut hyvin eh, mielenkiintoinen tunti Domnule președinte, stimați membri, am avut o discuție extrem de interesantă de o oră. Am ascultat prezentări extrem de interesante referitoare la activitatea UNRWA și pe mine mă interesează în mod special faptul că situația globală din Orientul Mijlociu războiul din Siria, uh, toate acestea au un impact asupra activitatea UNRWA, care la rândul său are impact asupra capacității de a asista palestinienii, fiindcă acest lucru aduce stabilitate în Orientul Mijlociu. Există un efect mai mare asupra situației în Orientul Mijlociu, pentru că organizația lucrează în avantajul copiilor, a tinerilor. De asemenea, am fost foarte surprins de numărul mare de victime care ulterior lucrează pentru UNRWA. Trebuie să mulțumim acestor oameni pentru curajul lor, pentru curajul de a lucra pentru UNRWA. Comisia DEVE a urmărit cu mare atenție situația asistenței umanitare și a politicilor de dezvoltare. E vorba de niște chestiuni foarte importante care trebuie să fie abordate împreună cu activitatea UNRWA. Avem un raportor permanent, Guerrero Salom, și Aceștia au participat la summitul umanitarian mondial. Cu toții ne implicăm în genul acesta de activități. Suntem atenți în special la educația copiilor. Comisia noastră se ocupă în special de asta și asta în cazul crizelor umanitare pe termen lung și pe termen scurt. Și știm că Personalul dumneavoastră a colaborat cu personalul Comisiei DEVE pentru a pregăti un panel pentru zilele, dezvoltării, zilele europene ale dezvoltării. Am, ați putut vorbi cu Julie Gillard, fosta prim-ministra Australiei, în cadrul acestui panel, în calitate de lider a parteneriatului global. Sper că acest panel va fi un succes și sper că buna colaborare dintre Comisia AFET, DEVE și UNRWA va continua. Aș dori să mulțumesc, să vă mulțumesc pentru această oră extrem de interesantă pe care am petrecut-o împreună. Auch ich bedanke mich sehr herzlich. Eu mulțumesc foarte mult. Cei care nu au putut să fie prezenți în sală au ce regreta și Sper că vom avea ocazia și anul viitor să ne întâlnim cu dumneavoastră. Vom avea ocazii. Încheiem ședința de astăzi. Începem mâine la orele 9.